Os Elnök. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Protocolul Procesul verbal al sesiunii de ieri este disponibil. Aș vrea să știu dacă există întrebări cu privire la acest proces verbal. Dacă nu există obiecții, îl considerăm adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la dezbatere referitoare la încălcarea drepturilor omului a democrației și a statului de drept. Începem cu discuția referitoare la Djibouti și domnul Teno care două minute cuvântul. Stimate domnule președinte, în calitate de membru al Parlamentului care am vizitat cu adevărat Djibouti, um, aș uh, fi foarte atent la recomandările pe care le facem atunci când uh, ne axăm mai mult pe gastronomia locală decât pe ceea ce se întâmplă acolo. Uh, sistemul autoritar din Djibouti uh, continuă să elimine libertatea uh, de exprimare, să reprime societatea civilă. În calitate de raportor pentru Cornul Africii,